colleagues, please now take your seats. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Vă mulțumesc. Okay, colleagues, thank you. Please take your seat. Dragi colegi, vă rog să luați loc. So, dear colleagues, uh, welcome to the... Dragi colegi, bine ați venit la reuniunea constituantă LIBE, unde vom alege președintele și vicepreședinții Comisiei LIBE. Eu sunt Cla Claude Moraes, sunt uh, Uh, am, fost, am fost președinte al Comisiei Libe și uh, mă bucur acum că mă bucur să pot prezida această ședință pe care o declar uh, deschisă. Comisia Libe este o comisie extraordinară, vreau să spun asta membrilor noi, cei mai vechi știu asta. Spun și eu câteva lucruri în deschidere aici până se așează toată lumea. Mă rog, le știți prea bine. O să vă fie doar de mine, știți cum sunt eu. Și peste câteva săptămâni o să înțelegeți de ce am făcut asta. Și vă spun doar că uh, și vă întreb nu mai nu arăt mai bine, mai relaxat? Multă lume îmi spune asta, poate că are legătură cu ce se va întâmpla în această după masă. Mă bucur să vă uh, văd pe toți uh, noilor membri. Vreau să le spun că aceasta este o comisie extraordinară. Ați făcut o agere foarte bună. La finalul mandatului uh, anterior a fost comisia cea mai cu cea mai multă activitate și se ocupă de chestiuni legislative extrem de importante pentru Uniunea Europeană, chiar dacă cu acest soft power, dar dacă nu știți asta deja, o să aflați în curând, iar membrii mai vechi, bineînțeles, știu acest lucru și vreau să vă mulțumesc uh, fiecăruia dintre dumneavoastră în parte. Mă rog, poate nu chiar fiecăruia în parte. Mă rog, poate unora nu le place de mine. Deci vreau să vă mulțumesc tuturor, aproape tuturor. Mă rog, uh, nu mă place lumea, poate uh, merge în ambele direcții acest lucru. Și pentru asta, pentru această afecțiune reciprocă e nevoie de, de consimțământ și e important consimțământul pentru liber. Deci vreau să uh, mulțumesc uh, tuturor uh, membrilor Comisiei Libe, aproape tuturor. A fost o onoare pentru mine. Poate închipuiți că e prea mult când spun așa ceva, dar la finalul <clears throat> mandatului o să vă dați seama că a fost o experiență extraordinară. Un montan rus și vreau să mulțumesc personalului nostru, și secretariatului, nemaipomenit nostru secretariat, care muncește din greu și uh, membrii mai vechi știu la ce mă refer când spun asta. Da, da, vă rog, haideți să-i aplaudăm. We were asked as we, um... Spre finalul mandatului ni s-au um, făcut niște solicitări și ne-am ocupat de legislație la un nivel incredibil, cred că cum n-a mai făcut nimeni până acum și multe dintre aceste dosare erau uh, foarte încărcate și emoțional și politic. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și um, celor care au revenit acum la un nou mandat, dar avem și mulți membri noi. Vă urez uh, mult succes și vă spun sincer, știți că sunt sincer am uh, citit numele membrilor noi uh, de plin și supleanți și vreau să vă spun că sunt oameni cu foarte multă experiență și nu mă surprinde asta. Cred că ne îndreptăm uh, către un mandat extrem de bogat și interesant, uitându-mă la noi membrii noi pe care îi avem. Acum sunteți, mă ascultați cu atenție în tăcere, vă mulțumesc foarte mult și trecem acum la oile noastre. În această reuniune vreau să vă reamintesc că constituim uh, biroul comisiei alegând uh, președintele și cei patru vicepreședinți în conformitate cu regula 213 a regulamentului de procedură. Mai întâi vom alege pe președinte, apoi pe vicepreședinți și vă rog să vă asigurați că aveți cartela de vot toate, ale, toate voturile vor fi electronice. Dacă e cineva și-a uitat cartela de vot, vă rog să fiți sinceri, să ne spuneți acum dacă, dacă le mărturisiți acum, poate putem să facem ceva. Toată lumea are cartela de vot? Ați introdus cum trebuie în consolă cartela de vot? dumneavoastră mărturisiți că nu aveți cartea de dar, dar sosește în două minute. A, am mai auzit, am mai auzit asta, am auzit toate scuzele posibile. Două minute sunt de patru minute, de fapt. Deci, înainte de a începe votul, trebuie să ne asigurăm că aveți uh, cu toții cartelele de vot. Apoi, în conformitate cu regula 209, alineatul 7 al regulamentului de procedură, trebuie să vă anunț ce supleanți, care sunt supleanții ce pot vota. O să vă citesc lista. Trebuie să fac asta. Deci vă rog să aveți răbdare. Supleanții care nu sunt de la liber și care pot vota în caz de alegeri. Robert Rowland pentru Ann Whitaker. Supleanții libe care pot vota pentru Pepe Laurent Vincenze, pentru Rareș Bogdan, AECR, Beata Kempe pentru Patrick Jackie, Robert Rus pentru Iorghi Vilaba, Luxadi, Alexandru Vondra pentru Joachim Stanislav, Preginski și pentru GUE Ansofi Ansofie Beletie pentru uh, domnul Perena. Aceștia sunt supleanții care pot să voteze în locul membrilor de plini. Vreau să vă spun că grupurile politice trebuie să informeze președintele în ceea ce privește orice schimbare adusă acestei liste de supleanți înainte de vot, ajungem acum la alegerea, votul pentru președintele Comisiei Libe. În ceea ce privește quorumul, avem peste 17 membri prezenți, deci a fost întrunit quorumul. Iar acum uh, am plăcerea de a cere nominalizări pentru funcția de președinte. Doamna Sipel. Mulțumesc, Claude. Am plăcerea de a propune din partea grupului SCD un fost președinte al acestei comisii, Juan Fernando López Aguilar, pentru funcția de președinte. Mulțumesc, Brigit. Birgit. Avem, deci, o nominalizare. Domnul Juan Fernando López Aguilar. Mai avem uh, Uh, vreo altă propunere. Aș putea să vă spun multe lucruri, dar nu o să torturez pe cei numiți. Avem un candidat, Juan Fernando López Aguilar. Alte nominalizări? Mr. Bay, please. Oui, merci, euh, monsieur le président. Domnule Bay, mulțumesc, domnule președinte. La reuni reuniunea noastră de astăzi um, este dedicată uh, alcătuirii biroului. Grupul nostru, respectând uh, regula DONT, nu uh, prezintă o nominalizare, dar vreau să vă spun că această comisie nu ar trebui să se numească, ar trebui să se numească Comisia pentru Migrație și Libertăți Civile, pentru că chestiunea imigrației ne, este centrală pentru popoarele noastre și este important să se stabilească foarte clar care sunt provocările pentru a le putea rezolva. La asta se așteaptă de la noi cetățenii. Mulțumesc. Deci avem o nominalizare, mai avem și alte nominalizări. Dragi colegi, avem posibilitatea în acest caz, trebuie să vă spun acest lucru, să avem un uh, vot uh, secret Asta este Comisia Libe. Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord, dacă vă dați consimțământul de plină cunoștință de cauză. Da, sigur, cu mare bucurie. Noi suntem o comisie specială. Juan, mă bucur foarte mult că accepti și nu avem mulți membri cu atâta experiență ca tine care să preia această funcție. Ai fost ministru de interne, ai o experiență foarte bogată. Și dragi colegi, haideți să votăm, să-l votăm pe Juan Fernando López Aguilar prin aclamație. So it gives me um, great pleasure to Mă bucur foarte mult. Uh, să îl declar pe Juan Fernando López Aguilar uh, ales prin aclamație și îl invit aici la prezidiu să își ia locul. Good afternoon, everybody, and first... Bună ziua tuturor! În primul și în primul rând vă mulțumesc, vă mulțumesc din toată inima, vă mulțumesc mult! Este o onoare pentru mine să fiu din nou președinte Comisiei Libe. Am mai fost președinte în 2009. Am descoperit că este comisia cea mai activă din Parlamentul European cu <laughs> cel mai mult de lucru și o gamă variată de chestiuni pertinente și de discutat și de legiferat, în primul rând, pentru că este un organism uh, legislativ uh, și așa cum a spus Claude pe bună dreptate, este uh, fascinantă comisia pentru membrii mai vechi și pentru membrii noi. O să vă dați seama că este o comisie fascinantă care se ocupă de subiectele cele mai fierbinți din punct de vedere politic, dar uh, și cu subiecte foarte tehnice și uh, e, se ocupă de subiecte la nivel înalt. E o mare onoare. A fost o onoare și mai de mult când a fost președinte. Apoi a fost o onoare să, să-mi urmeze Claude Moraes puncte de președinte, un membru și cu mai multă vechime decât mine. Și uh, sper să mai urmeze mulți ani de acum înainte, Claude. Și iarăși este o onoare să-i urmez eu lui Claude uh, la președinție. Îți mulțumesc uh, și uh, ne urez uh, mult succes uh, pentru ce ne așteaptă. Începem cu dreptul, început constructiv la debut de mandat și uh, vă promit că o să fac tot ce îmi stă în putință să vă reprezint, să vă reprezint la Consiliul de Miniștri de, Afaceri, de Justiție și Afaceri Interne să vă reprezint uh, în Parlament și în afara Parlamentului. O să vă reprezint pe cât pot eu mai bine. Și, bineînțeles, să, să apăr drepturile acestei comisii și competența acestei comisii în conferința președinților de comisie. Când uh, va, va trebui să apăr uh, această comisie unde apărăm uh, drepturile fundamentale, statul de drept, cetățenia, migrația, politicile de azil, frontierele externe ale Uniunii Europene, chestiuni legate de securitate, cooperare judiciară, la, la nivel civil cât și penal, cooperarea polițienească pentru combaterea crimelor transfrontaliere. Deci este un loc fascinant, cum spuneam. Și vă asigur că este o bucurie să vă pot reprezenta ca președinte, ca președinte a acestei comisii relevante în Parlamentul European. Și acum, așa cum uh, ne cere procedura acestei uh, reuniuni constituante, în conformitate cu regula 213, vom vota acum patru vicepreședinți. Prin aceeași procedură, mai întâi trebuie să ne asigurăm că avem candidați pentru fiecare funcție de vicepreședinte, începând cu primul vicepreședinte. Ne-am asigurat că se întrunește formul. Suplanții sunt prezenți, membrii de plin sunt prezenți și uh, Alegem acum primul vicepreședinte al Comisiei Libe. Mai întâi ne trebuie niște nominalizări. Văd că a ridicat cineva mâna. Doamna Intveld. Domnule președinte, mă bucur să o numesc pe doamna Pagaso Ortundua în, în uh, numele grupului Renew. Yes, thank you for the nomination, Mrs. Intveld. And, uh... Mulțumesc pentru această nominalizare, doamnă Intveld. Și uh, vreau să mă asigur că se acceptă uh, această nominalizare și că ați, și că declarația de interese economice și financiare a fost uh, întocmită, precum și, și respectarea uh, codului de comportament adecvat. Da, bineînțeles. Acceptați această nominalizare? Mai sunt și alte candidaturi? Mai ridică cineva mâna? Dacă nu, atunci vom vota prin aclamație. culture. So, I kindly request Madame Pagasaurtundua. Și acum o rog pe doamna Pagasaurtundua să vină aici în prezidiu. Thank you. Be welcome. Congratulations. Now. Same for the second. The same procedure goes to the second vice chair. A doua proced- aceeași procedură pentru al doilea vicepreședinte. Mai întâi uh, se întrește quorumul și așteptăm o nominalizare. Am văzut că a ridicat cineva mâna. Aveți cuvântul. Del grup, mulțumesc. În numele grupului Identitate și Democrație vreau să propun candidatura colegului Jean-Paul Garou. Aș vrea să vă spun care a fost parcursul dumnealui. E o persoană de un profesionalism uh, excelent, uh, ne poate asigura o activitate deosebită, magistrat de profesie, a fost membru al Dunării Naționale Franceze timp de 10 ani și a fost implicat în multe dosare comune cu cele abordate în Comisia Libe a avut mai multe sarcini în sistemul judiciar uh, din Franța, printre care judecător de instrucție, președinte al unui tribunal de primă instanță, vicedirector al Școlii Naționale de Magistratură, vicepreședinte al curții din Paris și consilier al președintelui Senatului. Deci un coleg care are o experiență profesională și parlamentară deosebită și care ar putea asigura acest post într-un mod excelent. Deci sperăm să fie ales. Grazie, onorevole Tardino, Mulțumim pentru propunere. Mai aveți uh, alte nominalizări, alte propuneri? Văd că cineva ridica mâna. Doamna Zipel. Thank you very much and congratulations. Mulțumesc și felicitări, domnule președinte. Vreau să propun pe Pietro Bartolo, colegul nostru din Italia, membru nou în Comisia noastră și Parlamentul European, dar cu lungă experiență pe teren, în Italia, Lampedusa. Am lucrat cu migranți și nu numai, și în alte domenii și vreau să vă spun că este unul dintre membrii care a primit cele mai multe voturi la alegeri, deci ar fi foarte bine să-l avem în funcția de vicepreședinte și să ne reprezinte grupul uh, în uh, domeniile foarte importante unde vom activa în timpul acestui mandat. Vă mulțumesc! Mrs. Sipel. Mulțumesc, doamna Sipel. Avem doi candidați. Deocamdată să mai face vreo propunere, vreo nominalizare. Atunci îi întreb pe cei doi candidați dacă își accept, dacă acceptă această numire, dacă își dau consimțământul și dacă întrunesc condițiile necesare pentru a fi candidați. Domnul Jean-Paul Rarod, acceptați nominalizarea și ați întrunit uh, toate formalitățile. Decla- domnul Garod, mă scuzați, uh, declarația de interese economice și financiare și de comportament adecvat și, domnule Domnule Bartul, dumneavoastră acceptați eh, această nominalizare? E anche completato la dichiarazione de interese financiare. Dumneavoastră ați completat declarația de interese financiare și economice și de comportament adecvat? Deci avem doi candidați care au acceptat această nominalizare. Acum trebuie să votăm prin vot secret, vot electronic, prin urmare. Avem cartelele de vot. Opening the vote. By alphabetical order. Yes. The green. Deci o să votăm acum. Alphabetical order. The green button for Bartolo, the red button for. Yeah. If you. Ah, If you have all the electronic cards. Dacă toată lumea are cartelele de vot, Vă rog să le pregătiți pentru că vom avea un uh, vot uh, decisiv. Okay. Let me just a brief explanation. Și dacă îmi permiteți, o să vă explic pe scurt cum vom proceda. Avem aici cartela de vot și trei uh, butoane pe aparat. Votul este unul uh, secret, însă va trebui să apăsați un uh, buton pentru candidatul pe care îl preferați. Vom avea o ordine alfabetică. Primul buton va fi pentru domnul Bartolo, al doilea buton pentru domnul Garo. Asta înseamnă că butonul roșu înseamnă un vot pentru domnul Bartolo și celălalt. Da, ordinea este alfabetică. Nu înseamnă, culoarea roșie nu înseamnă un vot negativ. Deci va fi un vot pentru domnul Garo. Trebuie să alegeți butonul pentru fiecare candidat, pentru a vedea cine a câștigat. Asta este uh, procedura. Vă rog. Madame Infeld. Doamna Infeld. Am înțeles uh, un buton pentru un candidat și celălalt, dar puteți să ne clarificați culorile? Că nu, nu am înțeles. secretariatul uh, este imparțial și mi s-a spus, respectând ordinea alfabetică. B este înainte de G. Deci Bartolo este pe primul loc. Deci verde, butonul verde înseamnă un vot pentru domnul Bartolo și butonul roșu înseamnă un vot pentru domnul Garo. În ordine alfabetică. Însă nu înseamnă că verdele este da și roșu este nu. Votul este oricum uh, secret. Deci votul um, verde la domnul Bartolo și roșu la domnul Garo. Dacă sunt mai multe voturi uh, cu culoarea roșie, domnul Garo va fi vicepreședinte. Dacă voturile de culoare verde vor fi mai multe, atunci domnul Bartolo va fi uh, vicepreședinte. Deci verde pentru domnul uh, Bartolo, roșu pentru domnul Garo. Mai, doriți, mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, doamna Zipel. Da, pentru a clarifica. Deci culoarea roșu sau verde nu înseamnă un vot pozitiv sau nu. Deci pentru domnul Bartolo trebuie să apăsați butonul verde, în celălalt caz pentru domnul Garo uh, cealaltă culoare, roșu. Și dacă nu doriți să votați pentru niciunul dintre candidați, nu votați, nu apăsați niciun buton. Am înțeles eu bine? According, according to the procedures of the committee, în temeiul procedurilor uh, prevăzute, există și posibilitatea de a vă abține uh, butonul alb pentru a vă abține. Dar, după cum spuneam, votul are un caracter secret deci nu se va aprinde pe aparat culoarea roșie sau verde sau așa mai departe. Se va aprinde culoarea albastră, ceea ce înseamnă că votul este secret. Dacă voturile majoritare vor avea culoarea roșie, înseamnă că domnul Garo este vicepreședinte. Dacă culoarea verde este majoritară, atunci domnul Bartolo va fi vicepreședinte. Deci cei care doresc să voteze pentru domnul Bartolo sunt rugați să apese butonul verde. Cei care doresc să voteze pentru domnul Garo, butonul roșu. Și cei care doresc să se abțină au dreptul să se abțină și să apese butonul de culoare albă. Și dacă toată lumea a înțeles, deschidem votul. S-a deschis votul. Now the vote is closed. S-a închis votul. Domnul Bartolo a fost ales vicepreședinte. Ok. La, la ringrațiamo, la invitiamo a salire. Mulțumim, domnule Bartolo, și vă invităm să veniți aici la prezidiu pentru a face parte din biroul Comisiei Libe. We thank you all for being part of the vote. Mulțumesc tuturor pentru că ați participat la vot. Vă mulțumim, bineînțeles, și pentru candidaturi. Rezultatul votului a fost clar. We invite Honorable Bartolo. Deci, domnul deputat Bartolo este invitat aici. Complimente. Now. Now we proceed as to the third Vice Chair. Trecem acum la cel de-al treilea vicepreședinte, aplicând exact aceeași procedură. Deci care este nominalizare? Doamnă Mețola. Mulțumesc! În primul rând vreau să vă felicit din partea noastră tuturor. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm în timpul acestui mandat. Vrem să îl uh, nominalizăm pe domnul Balașideghi pentru postul de cel de-al treilea vicepreședinte. Mr. Balas Itveghi, I understand. Pala și Draghi, din cât am înțeles, este prezent în sală. Acceptați această nominalizare? Vă mulțumesc, accept. Ați uh, îndeplinit cerințele menționate, declarația, ați completat uh, toate declarațiile, dosarul e complet, dar văd că cineva ridica mâna. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să vă felicit pe dumneavoastră și pe vicepreședinții aleși. Noi vrem să propunem să propunem pe colegul nostru Adam Iencaran pentru acest post. Proposal. See another proposal. Mister... Deci mai avem încă o propunere, domnul Damien Careme. Acceptați această nominalizare? Da, accept. Și am uh, deplinit toate mm, cerințele administrative. Da. Ați completat, deci, declarația, toate formalitățile necesare. Deci avem doi candidați. Mai avem vreo candidatură? Văzând care este situația, cer întreruperea ședinței pentru câteva minute. Trebuie să mă consult cu colegii și cu ceilalți coordonatori. Sounds reasonable. Would you mind? Ce leg, da, e rezonabilă solicitarea dumneavoastră. Sunteți de acord, dragi colegi? Câte minute credeți că vă sunt necesare? I apologize, Mr. Chairman, for... Îmi cer scuze, domnule președinte, am nevoie de câteva minute. 5 minute mi-e suficient, dacă nu vă deranjează. Trebuie să găsim o cale de ieșire din această competiție pe care suntem pe cale de a avea. Deci haideți să acordăm 5 minute. Peste 5 minute vom relua voturile din această comisie. Please. Bonjour, madame. Please, colleagues. colleagues. Ah, ok. Colegi. Ah, mai aveți nevoie de încă două minute. There is work in progress. Se anunță progres. Dear colleagues, dear colleagues, we are... Dragi colegi, vă rog să luați loc.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 Înțeles că sunt uh, discuții între coordonatori și trebuie să dăm dovadă de răbdare pentru a clarifica situația și uh, cred că a fost găsită o soluție de șire. Vă mulțumesc pentru acest lucru, doamna Mețola. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru uh, răbdare. Aș propune și sper că colegii mă vor uh, susține din acest punct de vedere, să suspendăm alegerea celui de-al treilea vicepreședinte, așa cum s-a întâmplat și în alte comisii, și cu persoana dumneavoastră să alegem cel de-al uh, patrulea vicepreședinte, astfel încât uh, PP-ul să aibă posibilitatea de a obține un post de vicepreședinte în, comisia, în această comisie. Înțeleg, spune domnul președinte, înțeleg că um, Există un uh, există acord uh, pentru această propunere pentru că plecăm de la pre, premisa că PPE-ul uh, și-a dorit să uh, facă o propunere și dacă trecem la alegerea cel, celui de-al patrulea vicepreședinte, astfel situația ar putea să se clarifice. Dorește cineva să intervină? Doamna Zipel, vă rog. Pot fi de acord cu această propunere, să votăm cel de-al patrulea vicepreședinte, în speranța ca apoi grupurile politice să găsească o soluție pentru cel de-al treilea vicepreședinte. Văd că mai dorește cineva să ia cuvântul, vă rog. Nu sunt de acord să votăm acum cel de-al patrulea vicepreședinte pentru că de alegerea celui de-al treilea vicepreședinte depinde alegerea celui de-al uh, patrulea vicepreședinte, respectiv uh, propunerile pentru postul de cel de-al patrulea, pat, patrulea vicepreședinte. Deci eu aș susține să alegem acum cel de-al treilea vicepreședinte sau să amânăm cu totul alegerea pe, alegerile pe mai târziu. Doamna Ernst, noi nu avem nicio problemă cu o asemenea soluție, deci noi considerăm că putem să alegem acum cel de-al patrulea vicepreședinte și să amânăm alegerea pentru postul de al treilea vicepreședinte. Este o soluție cu care putem fi de acord. Doamna Infeld. Da, Cred că suntem de acord cu această cerere de amânare, nu foarte fericiți. Din păcate suntem în această situație. Această amânare a fost cerută de PPE din motive pe care le cunoaștem cu toții prea bine și sper că PPE-ul uh, își va asuma responsabilitatea care îi revine, astfel încât, în momentul în care vom vota peste 10 zile, să fie găsită o soluție care să ne permită să evităm situația în care ne aflăm acum. Vă rog. Da, și Verzii sunt uh, de acord cu această propunere de a suspenda acum votul, însă, după cum a spus doamna Infel, sperăm că această perioadă de timp va fi folosită pentru a propune o persoană care poate, se poate bucura de sprijinul nostru. Și suntem de acord cu propunerea de a vota acum uh, al patrulea vicepreședinte. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că ați înțeles că trecem prin această situație neașteptată și pentru că ați fost de acord cu acea, această soluție, posibilă soluție de a depăși această situație o propunere făcută de coordonatorul PP, doamna Mețola. Am văzut că există sprijin din partea majorității pentru propunerea doamnei Mețola. Coordonatorii din partea majorității grupurilor politice sunt de acord cu această propunere și anume ca votul pentru cel de-al treilea vicepreședinte să fie amânat și să trecem direct la alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte acum ceea ce uh, și facem și aș dori să văd dacă sunt uh, propuneri. Doamna Mețola, vă mulțumesc. Grupul uh, PPE îl propune pe domnul Emil Radev pentru acest post. Da, și domnul Radev este un veteran al Comisiei Libe. Acceptați această uh, propunere? Da? Da, și ați uh, îndeplinit toate formalitățile, ați completat toate declarațiile necesare. Da? Foarte bine. Există și un alt candidat? Vreo altă propunere? Dacă nu, cred că putem uh, să vă alegem prin aclamație. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Radev. Of the podium. say you could discuss okay. the match of the Solvay chair with the just tomorrow. Yes. Well, if you, if you allow me, just... Dacă îmi permiteți încă un, un uh, minut, vă mulțumesc tuturor. În primul rând, eu personal vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați uh, conferit-o și um, cred că pot uh, să mă pronunț și numele um, colegilor mei de la prezidiu. Mâine vom avea o primă reuniune a coordonatorilor, începând cu orele 10 dimineața și sunt sigur că cu această ocazie vom putea discuta această chestiune legată de cel de-al treilea vicepreședinte. Cred că și doamna Mețola va propune o soluție constructivă. Prima reuniune ordinară a Comisiei Libă va avea loc în săptămâna după sesiunea plenară din, de la Strasburg. Datele de, sunt 24 și 25 iulie. Sunteți invitați să participați la reuniunea, prima reuniune ordinară a Comisiei Libă. Vă mulțumesc din nou tuturor!